Bine, colegi, buongiorno. Diamo... Bun, dragi colegi, bună dimineața. Haideți să începem reuniunea. Dacă nu există obiecțiuni, considerăm ordinea de zi adoptată. Astăzi avem interpretare în toate limbile folosite în comisia noastră. Vreau să vă informez, ca de obicei, reuniunea comisiei noastre este transmisă prin web streaming. Avem acum schimb de opinii cu Simon Coveney, ministrul irlandez al alimentației, agriculturii și mediului marin, președinte în exercițiu al Consiliului cu privire la programul președinției irlandeze. Evident, vom avea o discuție foarte interesantă. Este o mare plăcere atât pentru mine cât și pentru noi toți, comisia noastră, să avem alături de noi un ministru, cum este domnul Coveney, care este un ministru Uh, competent pe subiectul nostru, dar în același timp este și un coleg al nostru. un fost coleg al nostru, fiindcă probabil știți că Simon a fost uh, eurodeputat în mandatul anterior, lucru care fără îndoială va avea un impact pozitiv în legăturile extrem de pozitive pe care le-am avut deja în întâlnirile între președinția irlandeză și comisia noastră și cele care urmează. Președinția irlandeză acoperă o perioadă esențială pentru agricultura europeană, Comisia pentru Agricultură, dragă Simon, și-a adoptat poziția săptămâna trecută pentru negocierile cu Consiliu pe toate cele patru dosare legislative importante. Și, evident, ne pregătim acum pentru plenara de la jumătatea lunii martie, așa cum știi, pentru a primi, îmi doresc cu o mare majoritate, un mandat de negociere și pentru a reuși să inițiem uh, trialogul imediat cu președinția irlandeză. Sigur, până atunci mai există acest uh, subiect, această chestiune majoră a negocierilor privind perspectivele financiare. Este ceva ce ne preocupă. Sperăm ca pe 7-8 februarie șefii de stat și de guvern să ajungă la un acord uh, în acest sens, fiindcă știm că dacă nu va exista un acord clar, va fi foarte greu să ne ducem uh, mai departe negocierile referitoare la PAC. Aș vrea ca în numele tuturor colegilor să mulțumesc președinției irlandeze. Aveți un program extrem de ambițios, extrem de important. Noi ne vom angaja 100% pentru a reuși Sigur, sperăm uh, să reușim acest lucru. Noi vom face toate eforturile să ajungem uh, la un acord politic pe PAC sub președinția irlandeză. Eu îmi doresc asta, cel puțin în ceea ce privește schemele de ajutor direct, adică primul din cele patru dosare legislative. Știm de asemenea care sunt uh, pozițiile tale în Consiliul care a avut loc luni și marți Știm că ai susținut activitatea Comisiei pentru Agricultură în ceea ce privește amendamentele pentru PAC. De aceea, cu mare plăcere, dragă Simon, îți dau cuvântul și, evident, începem să înregistrăm deja și lista celor care doresc să intervină. Ca de obicei, au um, în primul rând uh, posibilitatea de a interveni coordonatorii de grup și apoi ceilalți uh, colegi. Simon, ai cuvântul. Da, e foarte bine să vezi oamenii zâmbind uh, la începutul unei intervenții. Domnule președinte Paolo, în primul rând vreau să-ți uh, mulțumesc pentru cuvintele de bun venit. Văd aici câțiva dintre foștii mei colegi. Am petrecut multe ore în această sală, în Comisia pentru Afaceri Externe, în întâlnirile de grup, așa că mă bucur să fiu aici și să vorbesc uh, cu Comisia dumneavoastră în calitate de ministru irlandez și de reprezentant al Consiliului din punct de vedere al președinției irlandeze. Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a fi prezent aici. Se împlinesc 40 uh, de ani aproape de când uh, Irlanda s-a alăturat ce, uh, structurii care se numea CCE la momentul respectiv și mă bucur să vă pot vorbi despre planurile președinției irlandeze cu privire la reforma PAC în special și am să mă axez și pe o serie de alte dosare. ne confruntăm cu o provocare destul de mare în următoarele șase luni, cinci luni, de fapt, putem spune deja, fiindcă va trebui să finalizăm și să trecem din faza de discuții în faza de decizii uh, tot ceea ce ține de PAC. Înainte de a intra în detalii însă cu privire la acest proces, aș avea de spus câteva cuvinte cu privire la prioritățile generale ale președinției irlandeze și vreau să mă refer și la câteva propuneri legislative care s-ar putea să intervină în activitatea noastră în următoarele luni. Principala tema președinției irlandeze poate fi rezumată în trei cuvinte: stabilitate, locuri de muncă și creștere economică. Având în vedere eforturile făcute privind strategia 2020 pentru a garanta o redresare a economiei europene din criza financiară cu care ne confruntăm, accentul trebuie păstrat pe îmbunătățirea nivelului de competitivitate globală a UE, pe promovarea creșterii economice și pe crearea de locuri de muncă în toate țările europene. Acest lucru va sta la baza tuturor activităților președinției irlandeze. În domeniul agricol înseamnă că prioritățile noastre trebuie să fie puse pe crearea de condiții pentru o creștere economică relansată și durabilă. Și acest lucru este cel mai important când vorbim despre PAC. În ceea ce privește celelalte dosare cu care ne vom confrunta, Comisia va uh, publica un pachet de reformă cu privire la sănătatea animală și plantelor, semințelor, în a doua parte, în al doilea trimestru al acestui an. Aici se clarifică și se uh, modernizează regulile fitosanitare europene și intenția noastră este să înregistrăm progresele cele mai mari posibile până la finele lui iunie. Un element al acestui pachet, propunerea pentru un regulament privind cheltuielile pentru produse alimentare și nutrețuri, va fi discutat în februarie ca prioritate pentru a ne asigura că uh, va putea fi adoptat la finele acestui an. Există provocări procedurale foarte mari în ceea ce privește acest pachet. Partea de cheltuieli ține de uh, Um, noul cadru financiar multianual european care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2014. Președinția irlandeză, din partea Consiliului, este gata să facă toate eforturile în acest sens și sperăm că și Comisia dumneavoastră va putea face același lucru. Negocierile pentru un acord obligatoriu în ceea ce privește pădurile în Europa sunt în prezent în derulare. Există două sesiuni finale ale Comisiei de Negociere care vor, lua, uh, vor avea loc în prima parte a acestui an, și apoi ANC va prezenta rezultatele activității în fața unei conferințe ministeriale extraordinare pe uh, domeniul silvicol acest lucru va fi un punct de reper important pentru gestionarea durabilă a pădurilor în Europa. Vom face toate eforturile pentru a facilita progresul către atingerea unui acord. Sperăm că și Comisia va publica o strategie privind pădurile în următorile luni, care va reprezenta cadrul de discuție privind gestionarea rețelei de păduri europene. După cum știți, există o serie de alte dosare pe care le-am moștenit, în special în ceea ce privește alinierea legislației europene la tratatul de funcționare a UE și cu cooperarea dumneavoastră dorim să încheiem cât mai multe dosare posibile în lunile care urmează. Știu că există niște chestiuni despre care probabil va fi nevoie să vorbim mai târziu. În ceea ce privește reforma PAC, vreau să mă refer acum la prioritățile pentru președinția irlandeză în ceea ce privește reforma PAC. Obiectivul meu este să finalizăm poziția Consiliului și mandatul de negociere până la finele lui martie, ceea ce va duce la trialoguri interinstituționale în vederea atingerii unui acord politic până la finele lui iunie, dacă va fi posibil nu subestimeze niciun fel sarcina care ne așteaptă. Sunt perfect conștient că acestea sunt niște obiective extrem de ambițioase și că va fi nevoie de eforturi mari și de poziții de compromis de toate părțile procedurile normale care se aplică în uh, această abordare pas cu pas nu vor da rezultatele necesare, fiindcă nu avem suficient timp și sper ca în discuțiile noastre să avem ocazia să discutăm de ce trebuie să acționăm în mod mai flexibil și să nu respectăm norma, dacă doriți, norma stabilită în trialogurile interinstituționale. Pentru a reuși, este clar că e nevoie de trei lucruri. În primul rând, trebuie să existe un acord cu privire la cadrul financiar multianual cât mai repede posibil și sper că acest lucru se va întâmpla chiar la finele săptămânii viitoare și asta ne va oferi niște informații foarte clare cu privire la banii care vor fi disponibili pentru PAC și atunci vom putea să evoluăm cu normele, regulile și politicile necesare pentru a distribui și folosi fondurile respective cât mai eficient posibil. În al doilea rând, trebuie să se înregistreze progrese rapide în, în următoarele două luni pe chestiunile care rămân de discutate cu Consiliul și toate cele trei instituțiile trebuie să se implice activ pentru a găsi soluții de compromis acceptabile pentru toți implicați. După cum am spus, primul subiect este unul pe care îl privesc cu mare optimism. Este încurajator să vedem că președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, a hotărât că există o posibilitate a unui acord privind cadrul financiar multianual. Întâlnirea Consiliului European de săptămâna viitoare sper să ajungă la această concluzie și noi și Parlamentul European, sunt sigur, vom uh, urmări de aproape și vom lua notă de rezultatul acelei întâlniri. În ceea ce privește Consiliul, cum am spus, esențial pentru mine este să se înregistreze un progres rapid pe toate chestiunile rămase deschise. Există aproximativ 30 de chestiuni care trebuie finalizate și există uh, hotărâri care sunt foarte dificile Trebuie făcute multe în acest sens și uh, mă angajez să finalizăm poziția noastră cât mai repede posibil. Intenția mea este ca toate aceste chestiuni deschise să fie finalizate în februarie și martie, să se încheie cu poziția Consiliului în Consiliul din martie și mandatul de negociere să fie clarificat la finele lui martie. Asta în paralel cu calendarul dumneavoastră din Parlamentul European, dat fiindcă vă pregătiți pentru un vot în plenară în aceeași lună. Angajamentul colegilor mei din Consiliul pentru Agricultură de a respecta acest calendar s-a conturat foarte clar într-o dezbatere foarte intensă în Consiliu la săptăm- în începutul acestei săptămâni. Mă bucură și faptul că s-a dat dovadă de deschidere spre compromis din partea tuturor celor care au contribuit la discuții. Această disponibilitate spre compromis a fost inspirată de ultimele evoluții din Parlamentul European. Pasiunea și angajamentul acestei instituții în ceea ce privește pacul au fost clar demonstrate de numărul mare de amendamente propuse din partea deputaților pentru propunerea de reformă a Comisiei enormul efort făcut pentru a reduce 8.000 de amendamente la un număr mai gestionabil de amendamente de compromis a fost remarcabil din punct de vedere politic. La fel și eficiența cu care Uh, s-a desfășurat și încheiat procesul săptămâna trecută în această comisie. Vreau să-l felicit pe domnul președinte, pe toți raportorii, raportorii din umbră, coordonatorii și pe toți membrii acestei comisii, de fapt, pentru amploarea și eficiența cu care ați lucrat. Mesajul pentru Consiliu este unul foarte clar și am și subliniat acest lucru săptămâna aceasta. Sunt sigur că acum Consiliul poate da dovadă de aceleași eforturi și să uh, încheie și tot ce ține de poziția noastră până la finele lui martie. Am luat notă de perspectivele prezentate de Parlament în aceste amendamente și mă bucur să văd că în multe domenii există o apropiere sau crește apropierea dintre cele două instituții. Există de asemenea o serie de domenii în care uh, apropierea dintre cele două instituții nu poate fi chiar așa de mare și sper să putem lucra împreună și să uh, eliminăm aceste decalaje în viitor. Trebuie să avem discuții informative care vor începe cât de curând, la fel și cu Comisia, pentru a înțelege care sunt pozițiile noastre, pentru a clarifica amendamentele tehnice și pentru a ne pregăti în mod neoficial pentru trialog. Sunt sigur că acest proces va rapidiza negocierile odată ce uh, mandatele pentru munca propriu-zisă vor fi clar conturate. Dacă sunteți de acord că trebuie să urmărim finalizarea unui acord politic interinstituțional până în finele lui iunie, înseamnă că trebuie să avem o abordare extrem de flexibilă în procesul acestui trialog și în legăturile neoficiale pe care le avem uh, uh, în jurul acestui proces. Sper că puteți fi de acord cu acest lucru. Știu că domnul președinte dorește să avem un proces rapid și eficient și o să colaborez îndeaproape cu domnia sa în acest sens. În încheiere, am menționat deja faptul că eforturile noastre se bazează pe obiectivele strategiei UE 2020. E vorba de creștere economică, o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Și atunci e clar că PAC uh, se confruntă cu o mare provocare. Provocare pe care cred eu putem să o depășim din două motive. În primul rând, pentru că obiectivele menționate de Comisie în propunerea de reformă, și anume producție fiabilă de produse alimentare, gestionarea resurselor naturale și o dezvoltare rurală durabilă sunt consecvente cu prioritățile din strategia UE 2020. Sunt obiective pe care, cred eu, noi cu toții și în Consiliu și în Parlament le putem susține în totalitate. Al doilea motiv este că PAC-ul are deja un trecut foarte bun a stat la baza uh, modernizării sectorului agricol din Europa și a adus o contribuție esențială nu doar la creșterea economică în UE, ci și la uh, Uh, siguranța alimentară durabilă pe termen lung și cred că PAC-ul va continua cu această contribuție până în 2020 și mult peste data respectivă. Asta aș vrea să reținem cu toții, având în vedere provocările cu care ne confruntăm la uh, negocierea reformei PAC în următoarele luni. Este pentru interesul întregii Europei, nu pentru interesul politicii agricole exclusiv că avem un astfel de acord. Sper că acest lucru să uh, grăbească discuțiile noastre, să ne facă să fim mai flexibili și să fim hotărâți să ajungem la un punct final. Sunt extrem de încântat că pot conduce procesul respectiv în Consiliu și că pot colabora cu domnul De Castro, cu raportorii, cu membrii Comisiei pentru Agricultură și cu ceilalți membri ai Parlamentului European implicați în acest proces din partea altor comisii. Împreună putem pune fundațiile viitoarei dezvoltări a sectorului agricol european și, după părerea mea, putem demonstra că instituțiile Uniunii Europene când uh, sunt supuse unui astfel de test, pot să arate că se poate ajunge la un rezultat bun la timp. Înainte să trecem la întrebări și la răspunsuri, vreau să vă mai spun un lucru și anume că uh, acesta este un lucru care nu a mai fost făcut până acum. După părerea mea, n-am mai avut un dosar așa de complex uh, în care să fie implicat un proces de codecizie în limitele de timp, în calendarul pe care îl stabilim. Timpul nu e de partea noastră și, după părerea mea, uh, Acum e momentul ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să-și unească forțele și să finalizeze lucrurile. Au trecut aproape patru ani în care am discutat, am dezbătut reforma PAC. Au fost discuții directe între miniștri și deputați în ultimii doi ani, asta la nivel politic. Dacă în următoarele 5-6 luni nu terminăm totul, e chiar posibil ca lucrurile să nu mai fie finalizate deloc în mandatul actual. Pe vremea aceasta, anul viitor, uh, veți fi cu toții în pregătirea alegerilor. Asta e clar. În septembrie anul acesta vor avea loc alegeri importante în Germania. Și după părerea mea, acum e momentul să acționăm în Parlament există o comisie, de altfel Parlamentul în general dorește să se ajungă la o finalizare a discuțiilor pe reforma PAC, Consiliul de asemenea își dorește același lucru, președinția irlandeză și-a stabilit obiective ambițioase pentru a îndeplini acest lucru, nu în mod pripit, ci uh, la momentul potrivit, având în vedere următorii factori de presiune care vor apărea. Și în următorii ani, după părerea mea, va trebui să dăm dovadă de hotărâre, pentru că în anii anterior nu a, a fost cazul. Și acum uh, a venit momentul să dăm dovadă de atitudine pozitivă și să venim cu stabilitate și optimism pentru sectorul agricol pentru următorii 7-8 ani. Sper că veți fi alături de mine în aceste eforturi și acum vă stau la dispoziție pentru întrebările pe care le aveți timp de aproximativ o oră. Mulțumim! Mulțumim, Simon! Cred că trebuie să dăm dovada că ne aflăm la, că suntem la înălțimea responsabilității care ne așteaptă. E un lucru care trebuie făcut, pe care îl putem face și fără îndoială și vrem să-l facem. Prin urmare, ne așteaptă o perioadă cu niște provocări foarte importante. Sunt sigur de asemenea că o să lucrăm foarte strâns și foarte intens cu Consiliul pentru a reuși să îndeplinim acest obiectiv extrem de ambițios. Și acest lucru uh, va elimina toate interpretările posibile care au fost făcute cu privire la activitatea noastră în presă, care presa nu e întotdeauna tandră cu Parlamentul European, așa că m-am bucurat să aud uh, în cele spuse de tine că există această dorință de cooperare cu instituția noastră. Mulțumesc încă o dată. Simon, vreau să spun că sunt mulți colegi care doresc să pună întrebări, așa că dăm direct cuvântul coordonatorilor și începem cu Albert Des din partea PP. Albert, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, dragă Simon. Ne bucură faptul că ești alături de noi și eu mă bucur că președinția irlandeză preia răspunderea în acest moment decisiv pentru a avea uh, pentru a avea um, în mână vi viitorul PAC. Așteptăm cu toții cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare la Consiliu, pentru că fără finanțare nici nu putem să luăm decizia finală. Eu sper ca săptămâna viitoare să reușim să adoptăm uh, cadrul financiar multianual. Mulțumesc și pentru remarca făcută referitoare la uh, programul, uh, respect, programul Parlamentului și la faptul că am respectat acest program. Este vorba de o procedură cu șapte mii de amendamente. Uh, este extraordinar de greu să reușești să faci un rezumat al tuturor acestora și aș dori să laud uh, administrația, secretariatul care ne-a ajutat și ne-a sprijinit în acest sens, astfel încât săptămâna trecută am putut să votăm. Nu este de la sine înțeles știm că nu avem uh, tot atâția uh, funcționari uh, ca și uh, Comisia sau ca și Consiliul, în fine, în statele membre. Noi avem un personal în număr limitat și, iată, am reușit să facem față acestor șapte mii de amendamente. Poziția Parlamentului este cunoscută și sper că vom putea, împreună cu Consiliul, să adoptăm o uh, Um, politica agricolă comună rezonabilă pentru perioada după 2014. Nu sunt sigur, deci aș vrea să știu și poziția ta, um, la, dacă s-ar putea finaliza totul până în iunie, vom avea o problemă de aplicare până la 1 ianuarie 2014. Cred că, din punct de vedere realist, nu vom putea începe cu aplicarea noii PAC decât la 1 ianuarie 2015 pentru că va fi nevoie de 2014 pentru transpunerea mm, reformelor în statele, în statele membre. Nu pot decât să spun ceea ce ai spus uh, și tu. Cu toții dorim o agricultură competitivă, durabilă și vrem să o, să o sprijinim și trebuie să o spunem în, vi- în public întotdeauna când, uh, când se pune întrebarea de ce politica agricolă e așa de importantă în, uh, în bugetul Uniunii Europene și în, în totalitatea politicilor, uh, e bine, multe domenii nu țin de Europa, politica de apărare și așa mai departe, nu, nu este atât de pregnant competența Uniunii Europene Eu am încredere în faptul că președinție irlandeze îi va reuși, va reuși să facă progrese la această reformă. Capula Santos. Mulțumesc, mulțumesc domnului Capula Santos acum. obrigat, <coughs> președinte. Eu também queria, naturalmente, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i urez bun venit ministrului Simon Coveney și să îi urez succes în timpul președinției. În calitate de coordonator, dar și în calitate de raportor, mă bucur foarte mult că avem de a face cu președinția irlandeză, pentru că Irlanda este sensibilă la problemele ce țin de agricultură. Și cred că uh, așteptările noastre Uh, vor fi îndeplinite. M-am bucurat mai ales de hotărârea pe care ați arătat-o și noi suntem la fel de hotărâți. Suntem deciși să încheiem uh, munca la acest dosar în uh, sub președinția irlandeză. Simțim spiritul disponibilității de compromis noi îl avem, dar el trebuie să uh, fie pregnant și la Consiliu. Am reușit să elaborăm 75 de amendamente de compromis care cuprind aproximativ 3.000 de amendamente. Amendamente de compromis pe care cu toții putem să le sprijinim. Grupurile au respectat uh, votul Rapoartele um, pe care le-am adoptat au fost adoptate cu o majoritate confortabilă. Oricum, cred că ne cunoaștem pozițiile fiecare și, bineînțeles, știm uh, și unde sunt marile probleme. Și cred că vom reuși să ajungem la o soluție. Eu, personal, sunt dispus să folosesc toate contactele formale și informale pentru a ne atinge scopul. Uh, nu avem nevoie numai de negocieri formale, oficiale, ci mai ales de flexibilitate. Este ne bucură faptul că ați uh, recunoscut eficiența muncii noastre și cred că în următoarele luni trebuie să fim la fel de eficienți ca și până acum. Mulțumesc, Brita Reimers, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mă bucur să vă pot ura bun venit în rândul nostru astăzi și în numele ALDE. Știm cu toții că este vorba de un proiect mamut, cel pe care îl avem în fața noastră. Timpul este foarte scurt Um, apreciem uh, președinția irlandeză pentru faptul că uh, este dispusă să meargă pe noi drumuri și cred că aveți dreptate, trebuie să găsim noi căi de a ne apropia unii de alții pentru a încheia acest dosar cât se poate de repede. Timpul ne presează, sunt de acord cu dumneavoastră. Știm că poporul irlandez este uh, cunoscut pentru constanța sa și pentru hotărârea sa și sunt convins că veți reuși să convingeți Consiliul să încheie ultim, aceste ultime 30 de puncte, pentru că și la Consiliu lucrurile sunt la fel ca la Parlament. Sunt uh, multe păreri diferite, uh, poate unele care se contrazic. Uh, la final nu va fi niciodată toată lumea mulțumită. Dar eu nu pot decât să vă urez să aveți un mandat de negoci- să se ajungă la un mandat de negociere rezonabil astfel încât să putem ajunge într-un trialog. Noi vom face tot ce putem pentru a ajunge la negocieri bune în trialog, astfel încât să găsim o soluție care să convină tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, Brita. Acum, în numele uh, verzilor, Martin Olbricht. Domnule ministru, bun venit uh, în, în comisia noastră. Aveți un program foarte ambițios. Aveți pretenții mari și de la noi. Nu trebuie să ne facem alt program în următoarele luni. Dar nu ne deranjează. Dar poate ne puteți uh, explica la ce, vreți, la ce vă referiți uh, să avem discuții flexibile și nu neapărat în cadrul unui uh, trialog oficial. Aveți dreptate, multe lucruri depind de decizia referitoare la cadrul financiar multianual. Și ce mă îngrijorează pe mine este faptul că vor exista decizii care se vor repercuta asupra planurilor noastre. Uh, și anume, teama mea este că dacă există o reducere, ea nu va fi repartizată în mod egal în primul și al doilea pilon se va reduce în primul pilon, dar nu așa de mult ca în al doilea. Și cred că al doilea pilon este un element foarte... Al doilea pilon este foarte important pentru multe state membre, deci trebuie să vă asigurați că um, deciziile vor fi echilibrate. Președintele Van Rompuy a prevăzut multe lucruri în aceste compromisuri care nu țin de, comp- de competențele sale, ci de domeniul agricol. Uh, și mă uimește faptul că au fost prevăzute atât de multe lucruri care țin de Consiliul pentru Agricultură. Și aceste lucruri nu vor uh, ușura negocierile cu Parlamentul. Mai avem câteva întrebări uh, rămase deschise. Vom putea să vă dăm poziția finală a Parlamentului când Parlamentul va fi votat. Însă aspecte care au jucat un rol important la negocieri au fost uh, dispariția uh, cifrelor istorice, uh, nu salut acest lucru pentru că mi se pare că ceea ce a făcut Germania cu modelul regional este o bază pentru ca apoi în toată Europa să avem același nivel uh, și același, uh, ace, a, același nivel de competitivitate. Deci cred că cu toții trebuie să fim ambițioși și asta uh, se referă și la adaptarea cifrelor în Europa. Cred că trebuie să le adaptăm mai repede, pentru că dacă nu, pierdem sprijinul statelor care au aderat de, cu, de curând sau țărilor candidate care spun că adaptarea trebuie să aibă loc repede. Uh, competitivitatea însă nu este singurul aspect. Uh, publicul solicită să discutăm și, și să luăm în considerare și mediul și protecția climatică. Și asta nu ca un titlu. Toată lumea este pentru înverzirea PAC, dar când ne uităm mai de aproape, vedem că ori uh, va fi voluntar, ori va ține de statele membre. Noi nu putem accepta asta. Dacă avem doar un titlu care este o vorbă goală și nu un conținut concret, publicul va înțelege că, practic, uh, plătește pentru ceva ce nu există. Noi, verzii, dorim neapărat să obținem ceva în acest domeniu. Vom face eforturi în acest sens, chiar dacă în negocierile de compromis, uh, pentru compromisuri nu am reușit să ne impunem atât de bine, dar cred că publicul așteaptă ca agricultura să fie mai, uh, mai pozitivă pentru mediu, să fie mai durabilă. Mulțumesc! Grazie Martine, ora Jim Nicholson per il nome del... Jim Nicholson acum pentru ECR. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez și eu uh, bun venit, domnule ministru, în următoarele cinci uh, și mult succes pentru următoarele cinci luni. Prima lună a trecut deja, lucrurile se vor intensifica la finalul perioadei, dar cred că veți putea face față acestor provocări. În dis discursul dumneavoastră ați făcut referire la faptul că va fi nevoie de compromisuri. Dar uh, noi știm cum e cu compromisurile în uh, această comisie. Dar există domenii în care suntem foarte departe ca poziție. Aș dori să vă întreb o, să vă pun o întrebare. Credeți că la Consiliu se poate ajunge la un compromis? Pentru că de fiecare dată când am discutat cu cineva din Consiliu, uh, mi s-a părut că nu știu deloc despre, nu știu nimic despre cum funcționează Parlamentul. Este o sarcină pentru, foarte importantă pentru dumneavoastră să le explicați că nu suntem uh, aici numai pentru a asculta ce ne spune Consiliul. Noi facem parte din procesul de luare a deciziilor pentru uh, politica agricolă comună viitoare. Aș vrea să vă mai întreb uh, referitor la, securit- la siguranța alimentară. Acum 2-3 ani toată lumea vorbea despre securitatea alimentară. Puteți să-mi spuneți unde în aceste, în aceste propuneri uh, Uh, vom, ne vom asigura că securitatea alimentară este asigurată? Pentru că eu nu găsesc. Fiecare fermier din Europa solicită mai puțină birocrație și trebuie să vă spun că propunerea comisiei va însemna mai 15% costuri în plus, costuri administrative și nu știu care va fi costul propunerilor noastre de săptămâna trecută. Bănuiesc că nu va fi cu mult mai puțin decât uh, acest procentaj. Deci încotro ne îndreptăm. Asta, la această întrebare aș vrea un răspuns. La început, ni s-a spus că trebuie să acceptăm înverzirea în pilonul întâi pentru a uh, asigura bugetul. Acum avem uh, înverzire în, uh, buge- în pilonul întâi și o reducere a bugetului. Cum veți rezolva problema asta? Pentru că este o problemă crucială. Dacă este o reducere a bugetului, înverzirea va rămâne în pilonul întâi sau ar trebui oare, așa cum noi credem de mult timp, ar trebui oare să fie numai în pilonul 2? Acestea sunt uh, aspecte asupra cărora trebuie să cădem de acord dacă vrem să creăm o politică fezabilă pentru uh, fermierii din toată Europa. Încercăm să facem un costum care să se potrivească tuturor din nord la sud, de la est la vest, în, Uni- în toată Uniunea Europeană. Și așa ceva nu funcționează. Trebuie să încercăm să avem suficientă flexibilitate pentru ca lucrurile să funcționeze. Ați spus că avem o oportunitate să Um, să reușim. Grupul meu face toate eforturile pentru a se asigura că veți avea un acord la finalul președinției dumneavoastră. Însă trebuie să vă spun că nu voi, cădea uh, de nu voi fi de acord cu o, un acord care să nu funcționeze la fața locului. Vreau să avem un acord, dar vreau să fie un acord care să funcționeze și care să poată fi aplicat de către cei care trebuie să îl administreze la nivel uh, guvernamental, cei care trebuie să lucreze cu acest acord la nivelul uh, industriei agroalimentare. Mulțumesc. Grazie, Jim. Mulțumesc, James. Și acum, în numele FND, colegul Elmer. Uh, well, thank you, Chairman. Uh, Minister... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mi s-a Mm, colegul meu, domnul Agnew, m-a cerut să-l înlocuiesc. Cred că sunt, uh, sunteți dezamăgiți că nu e aici, dar am să fac tot ce stă în putință să-i, uh, să-l înlocuiesc astăzi. Unde este simplificarea promisă? A fost uh, un obiectiv care a fost avansat, însă acum nu mai e urmă de această simplificare. Unde s-a redus birocrația, aș vrea să știu. Uh, zonele de interes ecologic și uh, diferențierea între exploatații, toate sunt înconjurate de hârtogăraie. Vreau să știu cum a devenit acest proces mai transparent totuși. Pentru că nu e vorba de o reformă. Până la urmă păstrăm acest, același sistem sau chiar îl înrăutăim. Domnul, domnule Coveni, consumatorii europeni plătesc de vreo două ori mai mult uh, prețul la zahăr. Uh, cei care fac rafinarea zahărului în Marea Britanie vor fi pierduți. Mi s-a mi s a spus că pe 29 noiembrie au fost înaintate întrebări în privința reformei zahărului și acestea încă nu au primit răspuns nu s-a întreprins nimic pentru a rezolva această problemă. Prețurile la alimente cresc, iar aceste propuneri reprezintă propuneri protecționiste. Fac apel la dumneavoastră să vă folosiți de poziția dumneavoastră pentru ca această reformă să fie una de bun simț. Să ne asigurăm că agricultorii nu vor fi Uh, ținuți în urmă de aceste măsuri de ecologizare. Nu vrem ca, acești, ca oamenii din uh, domeniul zahărului să-și piardă locurile de muncă. Aș dori să aflu răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Molto bine. grazie. Foarte bun, mulțumesc. S-a terminat, uh, s-au terminat intervențiile coordonatorilor din partea grupurilor. Îi dau cuvântul lui Simon pentru a răspunde la aceste intervenții, după care trecem la raportorii, raportorii din umbră și toți cei care au solicitat să intervină. Simon, ai cuvântul. well, first of all, um... Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru întrebările foarte directe. Cred că astfel de, discu- de astfel de discuții avem nevoie decât de drăgălășenii în ceea ce privește observațiile lui Albert, sunt perfect de acord. Avem nevoie de o discuție în privința cadrului financiar comun săptămâna viitoare pentru a trece de la faza de pregătire a pozițiilor noastre către finalizarea poziției noastre. Pentru a ști care sunt finanțele pentru PAC în cadrul acestui cadru financiar comun. Evident, din uh, punctul de vedere al Consiliului de Ministri, dorim ca punerea în aplicare a acestui uh, buget să se facă în parteneriat cu dumneavoastră în cadrul procesului de codecizie. Evident, se vor lua o serie de decizii săptămâna viitoare în cadrul uh, negocierilor în privința cadrului financiar comun sub uh, conducerea domnului Van Rompuy se va discuta despre convergența externă între țări și o serie de alte negocieri cu care cred că sunteți cu toii la curent. După această reuniune îmi dau seama că uh, un reprezentant al Comisiei vă va vorbi despre măsurile tranzitorii pentru 2014. Evident, vom avea nevoie de un an, dacă nu chiar mai mult, între finalizarea acordului politic în privina reformei pac pentru ca ările să aibă timpul necesar la dispoziie pentru punerea în aplicare a acestei reforme. mai muli dintre dumneavoastră ai uh, spus că indiferent ce ce reformă politică facem noi aici trebuie să ne asigurăm că avem timpul necesar pentru ca acestea să fie puse în practică la faa locului trebuie să ne asigurăm că există structurile necesare care să facă în aa fel încât atât fermierii să îneleagă procesul cât i ările să l poată aplica chiar dacă vom avea un acord politic în iunie mai avem nu ne mai rămâne prea mult timp pentru punerea în aplicare a acestui plan până la sfârșitul anului deci avem nevoie de măsuri tranzitorii pentru două mii paisprezece plecând de la premisa că va exista un uh, acord în privina cadrului uh, financiar multianual i cred că acest program este extrem de important Um, în ceea ce privește observațiile lui Luis, uh, mă bucur că așa vedeți lucrurile. Sunt extrem de conștient de rolul Parlamentului în acest proces. Iar comentariile lui Jim, de asemenea, încă o dată, am petrecut trei ani în acest Parlament și știu foarte bine care sunt uh, frustrările în legătură cu procesul de codecizie și de departe. Acesta este procesul de codecizie cel mai uh, uh, cel mai însemnat în care se va fi angajat Parlamentul și uh, sunt convins că va avea succes. Zonele care prezintă dificultate, ei bine, nu am un răspuns clar pentru că Parlamentul încă nu și-a finalizat poziția de negociere însă aceleai domenii în care nu ați reușit să găsiți un uh, compromis vor reprezenta și uh, ariile mele de dificultate, să zic. Există diferențe de opinie în mai multe privințe, însă discuțiile în privința cadrului financiar multianual vor fi uh, extrem de însemnate negocierile cu Parlamentul se vor uh, concentra uh, în jurul eco, ecologizării, susținerii pentru agricultori, în privința plafonării, gestionării uh, pieței în privința organizării comune a pieței. Vrem să avem o abordare trebuie să vedem ce echilibru găsim între uh, o abordare liberă a pieței și una mai încadrată. Aici, la Parlament și Consiliu, evident că vor exista încă diferențe de opinii, însă sper că trialogul va reuși să găsească o modalitate pragmatică de rezolvare a acestora. Cam acestea ar fi diferențele de opinie care vor uh, ieși la suprafață în decursul discuțiilor. Martin, nu pot să vorbesc în detaliu în privința ecologizării. Evident că acest uh, domeniu te interesează foarte mult. Există părerea mea personală este deci ați avea nevoie de un mandat de negociere din partea mea, de un mandat de negociere simplu și ușor de înțeles, însă, dar și un set de propuneri care să fie într-adevăr durabil. Și tocmai asta încercăm să facem. E adevărat că Curtea de Auditori a spus că ar putea exista um, implicații de cost și o creștere de 15% a costurilor, însă pot să vă spun că este inacceptabil și pentru Consiliu și pentru Parlament până la urmă. Tocmai de aceea există atât de multe amendamente. Tocmai de aceea există un set de propuneri care a fost înaintat inițial de către Comisie nu are sens să mă arătați cu degetul și să-mi spuneți propunerile voastre de simplificare. Haideți mai bine să intrăm în trialog și să mergem mai departe. Îmi spuneți că Parlamentul este o parte esențială a procesului decizional, dar ce înseamnă asta? Înseamnă și că aveți o răspundere la fel de mare ca a noastră ca să avem o simplificare și o reformă a PAC funcțională. Deci nu vă îndreptați numai către mine pentru răspunsuri. Noi vom încerca să vă aducem răspunsurile noastre din partea Consiliului, însă și dumneavoastră trebuie să faceți acest lucru și sper că compromisul între cele două instituții să mulțumească pe toată lumea veți fi încântat să aflați că unele dintre compromisuri au fost uh, orientate de compromisurile dumneavoastră, pe care le-ați înaintat dumneavoastră. N-aș vrea să intru în detalii acum, însă este un lucru important de menționat. Unele compromisuri au fost foarte bune, altele mai puțin bune, însă dacă am uh, fi cu toții de aceeași părere, atunci n-am mai avea nevoie de procesul de codecizie. În ceea ce privește comentariile lui Jim, a fost direct ca de fiecare dată. Ei bine, insecuritatea alimentară, din punctul meu de vedere, e vorba despre un element foarte important și am subliniat acest lucru în permanență da, într-adevăr, o politică agricolă comună trebuie să se asigure că avem o producție agricolă durabilă și ecologică, dar în același timp să fie și suficientă. Trebuie să su producem suficiente alimente. Până în 2030 se știe că lumea va avea nevoie de uh, mai mult de, de o creștere de 20-50% a producției alimentare dată fiind creșterea populației la nivel global, dezvoltarea globală și Europa trebuie să joace rolul în aceste evoluții. E ușor să găsim răspunsuri uh, pe uh, durabilitate atunci când și să vorbim despre intensificarea agriculturii. Însă nu asta este provocarea adevărată. Trebuie să vedem cum să producem alimente într-un mod durabil. Date vin toate provocările legate de ecocondiționalitate. Trebuie să vedem cum să producem mai multă hrană în condiții durabile. Este vorba despre o provocare extrem de completă. Și tocmai de aceasta este importantă ecologizarea Trebuie să ne asigurăm că această uh, ecologizare nu reprezintă a vopsi gardul pe din afară, de fapt. Trebuie ca fermierii noștri care doresc să producă mai mult, dar și mai curat, să o poată face, dar să își păstreze și competitivitatea față de producătorii din restul lumii. Trebuie ca agricultura noastră să fie durabilă și responsabilă. Tocmai acest lucru încercăm să facem, să găsim un echilibru între ecologizarea din pilonul unu și un set de reguli mai simplu pentru pilonul doi. trebuie să vedem dacă susține mai mult durabilitatea, um, lupta împotriva schimbărilor climatice sau și așa mai departe. Să găsim acest echilibru. Hmm. Pilonul 2 e ca și cum am cere Uh, țărilor să investească mai mulți bani, dar uh, și să-i strângem cu ușa în același timp. Încă o dată, nu avem toate răspunsurile deocamdată, încă se discută la nivelul Consiliului în aceste privințe. Și apoi, în ceea ce privește comentariile lui Roger, mi-aduc aminte bine de când eram colegi în Parlament. venim din uh, perspective politice foarte diferite în privința rolului Uniunii Europene. Avem nevoie de un set comun de politici la nivelul Europei în privința pro- producției de hrană, a protecției mediului înconjurător și așa mai departe. Iar PAC este singura politică comună completă care și-a care a funcționat și care continuă să funcționeze. Nu este o politică perfectă, mai poate fi îmbunătățită, dar trebuie să ne asigurăm că Europa rămâne competitivă. Piețele asiatice, ca și celelalte piețe, pot reprezenta uh, piețe foarte bune pentru produsele europene. Și trebuie să Uh, protejăm evident uh, industria zahărului în europa noi în irlanda cunoatem uh, foarte bine zahărul i industria, industria sa însă n a vrea să intru acum în detalii în privina mm, poziiei mele personale. dacă pot da o mână de ajutor a putea să să vă pun la dispoziție alte informații, însă nici nu aș vrea să promit prea multe. Cam asta ar fi răspunsurile pe care le pot da deocamdată și aștept celelalte întrebări. Simon. Mulțumesc, Simon, mulțumesc și pentru modul în care abordezi foarte competent uh, și ferm toate subiectele. Îmi cer scuze de la domnul Rubi că nu i-am dat cuvântul ca în calitate de coordonator. Iată, puteți uh, interveni chiar acum. Es gribu pievienoties saviem kolēģiem. Uh, sunt în sentimentul antevorbitorilor mei care au dat dovadă de înțelegere uh, în privința prezentării dumneavoastră, domnule ministru. Când ați intrat în sală, erați zâmbitor, iar uh, și ne dăm seama foarte bine că lucrurile nu depind doar de dumneavoastră și de Consiliu. însă cred că președinția irlandeză în această perioadă crucială, pe această ultimă linie dreaptă în privința politicii agricole comune, reprezintă o coincidență fericită. Pentru că dacă am înțeles eu bine, uh, irlandezii au fost capabili în vremuri foarte grele să plece urechea la dorințele poporului și la ideile poporului și întotdeauna au făcut în așa fel încât poporul irlandez să fie mulțumit. Cred că este un exemplu foarte bun pentru Uniunea Europeană. Iar noi, eurodeputații, suntem reprezentanții popoarelor noastre și sperăm să susținem pe viitor uh, compromisurile la care s-a ajuns. În ceea ce privește politica agricolă comună, au existat în ultima vreme zeci și zeci de manifestații. Mii de oameni care cântau în cor în fața Parlamentului European de la Bruxelles și de la Strasbourg. Ați vorbit despre uh, Uh, cotele de lapte. Ca reprezentanți al uh, Letoniei și al grupului meu politic, trebuie să vă spun că în ceea ce privește plățile directe, situația este inacceptabilă într-o Uniune Europeană justă. Agricultorii din țara mea îmi cer întotdeauna să, ca aceste plăți directe să fie adaptate. Ori să așteptăm până în 2019 și să nu ne-ar, nu ne-ar fi nici de cum uh, uh, de ajuns nu de asta ne-au, uh, ne-au ales pe noi alegătorii noștri. Sper că veți continua să... Noi vom continua să ne luptăm în acest sens. Peste câteva zile se va organiza o nouă mare manifestație de-a uh, lungul Via Baltica. 400 de focuri vor fi aprinse și își exprimă speranța că Parlamentul îi va asculta. Sper ca dumneavoastră să luați în calcul chestiunile sociale în sectorul agricol. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie Rubix, adesso eh, eh iniziamo. Mulțumesc domnului Rubic și acum începem cu raportorii, raportorii din umbră și toți ceilalți. Michel Danten și apoi Ignacio Garcia Perez. Michel. Domnule ministru, dați-mi voie întâi de toate să vă mulțumesc pentru hotărârea de care dați dovadă, pentru ca, pe durata acestor cinci luni care ne mai rămân, să reușim să ajungem la un rezultat. Rezultat satisfăcător pentru toți cei implicați. Sloganul Uniunii Europene este, este uniți în diversitate. Cred că Parlamentul, în poziția pe care și-a clarificat-o săptămâna trecută, a pus în aplicare acest moto uniți în diversitate. Știm foarte bine că avem cu toții ambiții, că avem cu toții obiective, așteptări, angajamente față de alegătorii noștri care sunt diferite. Așa cum a spus și Luis Capulas, raportor pentru pilonul 1, compromisurile noastre au fost votate cu mare majoritate. În cadrul Comisiei și Consiliului s-ar putea să existe supărări față de poziția Parlamentului, dar cred că trebuie să subliniem că este pentru prima dată că democrația directă intervine în PAC și că poate transmitem, de fapt, vocea uh, agricultorilor în situații în care poate acest lucru nu s-a întâmplat până acum sau agricultori care poate sunt destul de departe de noi. Să nu uităm însă că negocierile se derulează într-un context foarte apropiat de cel care a existat în momentul punerii în aplicare a PAC. Acum 50 de ani, să nu uităm, atunci când a fost creată politica agricolă comună, Europa celor șase depindea de extern pentru toate produsele și prima cerință a fost să se uh, asigure securitatea uh, alimentară a Europei. Producem doar 80% din ceea ce consumăm. Avem 500 de milioane de consumatori și noi trebuie să producem pentru ei și pentru întreaga planetă, cum a spus dumneavoastră. Consumatorii europeni așteaptă din partea PAC o anumită stabilitate a piețelor, o protecție în ceea ce privește aprovizionare, protecție și în ceea ce privește calitatea și de aceea, pe lângă o agricultură funcțională, avem nevoie și de un lanț agroalimentar care să funcționeze. De aceea, așa cum uh, auzim din partea celor care ne abordează, trebuie să reluăm uh, sloganul pe care ni l-ați spus pentru uh, UE 2020, stabilitate, creștere, locuri de muncă și pentru direcția în care se îndreaptă președinția dumneavoastră. Vreau să vă spun că noi cerem Uh, lizibilitate, locuri de muncă și creștere. Și vreau să vă uh, promit că eu sunt hotărât și disponibil să căutăm împreună o soluție de compromis bună. Știm ce am votat, știm care sunt liniile de negociere în cadrul rapoartelor la care lucrăm și încă de pe acum suntem deschiși să avem discuții am spus discuții. Negocierile încep după ce avem mandatul oficial, însă vreau să vă prezint încă o dată aici deschiderea mea. Și pentru mine, finalizarea acestui pachet este prioritatea pentru acest semestru. Mulțumesc, Michel. Și acum Ignacio Garcia Perez, McGuinness și Cosinger. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Mulțumesc pentru prezența în comisiei noastre, domnul Covani, și pentru discuția așa de interesantă pe care o avem într-un moment esențial care va duce la finalizarea activităților noastre care au acoperit aproape întregul mandat, lucrări referitoare la reforma PAC. Din uh, toate intervențiile a reieșit foarte clar așteptările mari care există în comisia noastră față de uh, rolul pe care să-l joace președinția irlandeză în uh, dezvoltarea negocierilor privind reforma PAC. Cred că este esențial să arătăm că suntem capabili să creăm acest spațiu de coordonare, de cooperare. Suntem conștienți de faptul că în cadrul Consiliului pot să existe probleme, dificultăți pentru a ajunge la un acord pe anumite puncte, dar cred că poziția activitatea și rezultatele care s-au înregistrat în comisia noastră arată foarte clar că dacă există um, dorința și capacitatea de cooperare, poți să ajungi la un acord. În comisia noastră reprezentăm o mare diversitate de țări, de grupuri politice și am reușit să ajungem totuși la un acord. Știm care sunt dificultățile și trebuie să fim uh, conștienți că reforma uh, despre care discutăm trebuie să răspundă nevoilor actuale ale sistemului. Există aici o chestiune fundamentală ce trebuie avută în vedere și anume diversitatea agricolă europeană propunerea din partea Comisiei Europene, propunerea care a rezultat în urma voturilor în Comisia noastră, ne arată faptul că ne situăm într-o diversitate agricolă europeană și că aici apar mari diferențe și instrumentele trebuie aplicate în mod flexibil, atât în ceea ce privește acest greening, cât și în ceea ce privește acea integrare internă. După părerea mea, acest lucru este esențial, mai ales pentru țara mea și cred că rezultatul activităților în acest sens din Parlament a fost satisfăcător. Ne-ați spus că vă așteptați ca pe 7 și 8 februarie să primim vești bune, că președintele Consiliului, domnul Van Rompuy, a început bine și sunt așteptări bune, dar sigur, uh, bunele așteptări nu trebuie să uh, se îndreptă doar spre obținerea unui acord. Trebuie să obținem un bun acord și un astfel de acord bun înseamnă că trebuie să reușim ca în cadrul politicii agricole comune să nu avem reduceri pe lângă ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Eu cred că uh, în ceea ce privește propunerea de buget, n-ar trebui să acceptăm reduceri suplimentare. În ceea ce privește organizarea comună a pieței, am reușit să punem niște mm, întrebări interesante, care nu țin neapărat de partea economică. Există instrumente pe care le putem uh, utiliza pentru a consolida rolul producătorilor în lanțul valoric. Acest lucru este fundamental. Trebuie să identificăm instrumente care să uh, omologheze interpretarea normelor de competență eu sper că președinția irlandeză își asumă această schimbare pe care am introdus-o noi în Parlament, astfel încât să se poată ajunge la aceste acorduri în cadrul Consiliului. Și în încheiere aș vrea să vă pun o întrebare. Îmi cer scuze, eh, nu vă întreb în calitate de președinte al Consiliului pentru Agricultură, ci în calitate de ministru irlandez al agriculturii. Acum două săptămâni aproximativ a apărut o știre cu privire la acei hamburgeri din Spania unde erau urme de carne de cal și uh, pre- președinția spaniolă a fost abordată în acest sens. Și autoritățile irlandeze au recunoscut că alta era originea, de fapt, pentru produsele respective până la urmă aceste explicații că originea au fost altele, cred că ar fi trebuit să fie însoțite de recunoașterea faptului că nu vorbim despre produse care vin din Spania. Spun acest lucru pentru că nu e pentru prima dată când apar probleme de acest gen cu, propune, cu produsele alimentare și se arată cu degetul spre țara noastră. Și acest lucru afectează foarte grav credibilitatea și bunăstarea, să spun, majorității producătorilor, nu doar din Spania, ci din întreaga Uniune Europeană. Îmi cer scuze că v-am pus așa o întrebare concretă, dar mi-ar plăcea să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, Iraș! Și acum McGuinness și apoi Cosinger. Margaret, raportor uh, din umbră. Mulțumesc. Având în vedere comentariul făcut anterior de colega mea, aș avea un comentariu și eu și să fac legătura cu cele spuse de Michel Danta, care ne-a spus că avem nevoie de un lanț alimentar care să funcționeze și pentru producători și pentru consumatori, nu doar la nivelul prețurilor, ci și a calității, a etichetării corecte și a inspectării și controlelor corecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare alimentară. E un lucru pe care comisia noastră îl susține și vrem să insistăm ca acest lucru să se concretizeze concretizeze și poate că ăsta e un subiect ce ar trebui dezbătut în detaliu. Ne bucurăm să vă avem din nou în această sală, domnule ministru. Mă bucur că sunteți așa energetic. Sper să rămâneți la fel în următoarele luni, așa cum sper să mi se întâmple și mie ne-am implicat într-un proces extrem de uh, îndelungat, dar nu e chiar așa de complicat. Deci haideți să nu ne prefacem că e mai mult decât este. Vorbim de un acord pe câteva principii. Ați vorbit cu mare pasiune despre siguranța alimentară. Ați vorbit despre această provocare complexă, cum producem uh, alimente în mod durabil și într-un, în cantități mai mari. O întrebare directă. Credeți că aceste reforme ne ajută să uh, rezolvăm provocarea respectivă sau uh, Um, sunteți de acord cu mine că e o încercare de a crea o, un sistem de producție agricolă mai coerent, mai consistent, care să includă și preocupările de mediu. Adică întrebarea e, va funcționa? Uh, în ceea ce privește bugetul, Parlamentul a dat dovadă de flexibilitate. Am uh, lucrat bine noi, între colegi, chiar dacă avem puncte de vedere divergente și vă oferim sprijinul pentru viitor. Ne bucur, deci, mă bucur deci că avem aceste discuții informale atunci când lucrăm la mandatul de negociere. Parlamentul este deschis și dispus, dar am înțeles și cele spuse de dumneavoastră cu privire la calendarul strâns, lucru la care colegii ar trebui să se gândească. Ne aflăm într-adevăr într-un moment critic, esențial și în încheiere vreau să vă spun că nu vorbim aici de ceva neuroștiințific. Știm care sunt punctele problematice, haideți să lucrăm pe chestiunile tehnice. Dacă putem și unde e nevoie de hotărâri politice, haideți să le obținem foarte repede, fiindcă a trecut vremea vorbelor. Foarte bun, mulțumesc Margaret și apoi Elizabeth Costinger, raportor din umbră pentru dezvoltare rurală, după care Vacekovski și apoi Smith. Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea vă urez bun venit, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră foarte încurajatoare și pentru răspunsurile foarte precise pe care le-ați dat până acum așa cum au spus și antevorbitorii mei, semnalul transmis de președinția irlandeză este unul foarte pozitiv și ne bucură faptul că există această ambiție de a încheia acest dosar, dar și de a transpune această reformă. Albert Des a pus deja întrebarea uh, referitoare la următorul lucru. Comisia a menționat faptul că uh, reforma în sine nu va putea fi aplicată decât începând cu 2015 Întrebarea mea concretă ar fi ce se va întâmpla cu fondul de dezvoltare regională. Știm că în domeniul plăților directe e posibil să avem mai puține dificultăți în cazul în care se amână momentul de, încep, de începere a programului, însă la PAC situația este diferită, asta și pentru că statele membre trebuie să dea uh, programarea, să notifice programarea uh, la Uniunea Europeană și așa mai departe. Și plus nu știm uh, cum arată măsurile de înverzire, ecologizare în primul pilon. Cred că există foarte multe propuneri bune pentru modul în care statele care fac deja măsuri de ecologizare deci cum aceste măsuri pot să nu fie împiedicate în viitor, astfel încât să nu se ajungă la regrese în aceste state. M-ar interesa evalua, um, modul în care evaluați dumneavoastră situația. Și în ceea ce privește bugetul, ultima cutie de negociere am, a fost foarte intens urmărită de către deputații europeni, cea din noiembrie. Semnalele referitoare la uh, bugetul pentru agricultură sunt foarte îngrijorătoare și mie mi se pare că domeniul regio- uh, dezvoltării regionale va fi afectat uh, în mod nedrept de reduceri bugetare. Cred că domeniul de viitor este în dezvoltarea regională, pentru că valoarea adăugată a agriculturii poate fi luată în considerare aici și și specificitățile din fiecare regiune. Iar acest fond nu stă numai la dispoziția agricultorilor, ci pentru întregul uh, spațiu rural. Este așa acum și așa trebuie, din punctul meu de vedere, să rămână și în viitor. Există o serie întreagă de lucruri care trebuie făcute în uh, domeniul uh, rural, infrastructura, dar și uh, problema exodului oamenilor din aceste zone. M-ar interesa așadar și cum vedeți dumneavoastră situația și cum vor, evalua, cum vor evolua lucrurile în acest domeniu. Poate puteți să ne spuneți și din culise dacă există planuri sau discuții pentru a face un plan B. Dacă, de exemplu, uh, nu se adoptă bugetul uh, în, uh, în curând și, practic, vom fi puși în fața faptului împlinit. Elisabeth. Mulțumesc, Elisabeth. Vicepreședintele Wojciechowski și apoi Smith. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Rubix a spus ceva destul de interesant. Modul în care a descris situația privind plățile directe a fost unul foarte corect. Marea inegalitate în ceea ce privește plățile directe între statele membre nu face decât să facă, nu face decât să dăuneze în special noilor state membre. Nu doar că e uh, incorrect, dar e și ilegal, având în vedere articolul 18 din tratatul privind funcționarea, care nu permite discriminare între statele membre. Articolul 40 aliniatul 2 din același tratat interzice discriminarea între producătorii agricoli din Uniunea Europeană. Vorbim aici despre o discriminare majoră și înțelegem că au existat o serie de încercări din partea raportorului de a rezolva situația, dar insistăm că discriminarea continuă să existe și în continuare nu poate fi acceptată. Acest lucru nu doar că contravine egalității și justiției, dar este ilegal din punct de vedere al legislației europene. Mulțumesc domnului Wojciechowski și acum domnul Schmidt, după care reluăm ordinea discuțiilor. Thanks, Paolo. I, I must be looking a little... Mulțumesc, Paolo. Simon, aș dori să te felicit uh, personal și, în general, președinția uh, uh, irlandeză pentru dimensiunea celtică adusă uh, acestei funcții Aș vrea să subliniez că într-o lume în care aruncăm la gunoi 50% din uh, mâncarea noastră, agricultura este numai o parte din ceea ce trebuie să facem. Însă am să mă refer la câteva aspecte specifice, pentru că chiar uh, poți face ca lucrurile să uh, progreseze. În ceea ce privește bateriile, cuștile pentru, pentru porci, se fac uh, progrese, dar nu suficient de repede. Am văzut acest lucru cu bateriile pentru pui. Sunt doriți să, impro, să imp, sunteți pentru impunerea unei uh, interdicții a cărnii provenite din astfel de uh, animale crescute în astfel de condiții? În ceea ce privește oile. Uh, s-a votat uh, eliminarea uh, oilor din etichetarea electronică a, a animalelor. Sunteți de acord că este un mod rezonabil de a continua? Și apoi mă refer și la punctul referitor la carnea de cal din hamburgerii de vită. Poate că nu cunoașteți dimensiunea acestui scandal dar uh, agenția irlandeză a descoperit că supermarketuri din Irlanda, Scoția, Regatul Unit au vândut uh, hamburger de vită cu, aproape, cu până la 29% carne de cal uh, în conținutul lor. Este o, o problemă europeană, pentru că carnea de cal uh, a venit din Polonia, din Italia, Dumnezeu știe de unde. Avem un uh, lanț de aprovizionare interconectat și singurul lucru care ne poate ajuta este etichetarea. Comisia vine cu, are unele propuneri, dar nu progresăm prea repede. Puteți să ne confirmați că va fi o prioritate? Asta pe lângă toate celelalte lucruri pe care va trebui să le faceți uh, cu uh, reforma PAC. Oricum, vă urez mult, mult succes uh, și oricum cred că veți primi mai mult sprijin în această cameră decât la Consiliu. Mulțumim, domnule Schmidt, domnul Dodd și apoi doamna Harkin. Sorry, Mr. Pre doamna Dodd. Îmi cer scuze, domnule președinte. Domnule ministru, sunteți binevenit în comisia noastră, vă urăm mult uh, succes. Aveți o sarcină și o responsabilitate foarte mare înaintea dumneavoastră. Uh, dar și asta nu numai în domeniul PAC, ci și în politica uh, comună de pescuit. Și este important să facem progrese înainte de iunie acestui, al acestui an. Vă confruntați cu multe provocări uh, cu aceste dosare, iar acestea includ bugetul. Dar cred că includ, și am văzut acest lucru, Uh, din declarațiile membrilor acestei comisii, e bine, acest lucru include, după cum spuneam, uh, gestionarea așteptărilor statelor membre, state membre noi și mai vechi, uh, din nord, din sud, din est și din vest. Există diferi, diferi, diferențe între ceea ce vor statele membre ca noua PAC să fie și sper că veți reuși să um, depășiți aceste obstacole. Vreau să mă refer la câteva aspecte foarte importante pentru circumscripția mea din Irlanda de Nord. În primul rând, flexibilitatea regională. Mie mi se pare că este un aspect foarte semnificativ, foarte important. Nu putem avea o politică agricolă comună care să, se, care să acopere 27 de state membre și toate regiunile din aceste state membre cu toate nevoile lor diferite și uneori în concurență unele cu celelalte. Deci cred că flexibilitatea este foarte importantă. De asemenea, cred că este de asemenea important să avem flexibilitate regională în ceea ce privește înverzirea. Eu nu sunt uh, mare susținătoare a înverzirii în pilonul întâi. Cred că ne-ar face uh, probleme și ne-ar uh, adăuga la birocrația obișnuită birocrația uh, verde. Uh, nu știu dacă v-ar interesa ideea unei ecologizări adoptate la nivel regional. Cred că asta ar reduce birocrația pentru agricultori. Și încă un aspect, cred că este foarte important și pentru circumscripția dumneavoastră, și anume uh, trecerea către un uh, sistem de uh, sumă forfetară. Cred că acest lucru trebuie să fie făcut în uh, cadrul, uh, în program, într-un program adecvat. De asemenea, m-ar interesa să aud uh, ideile din Consiliu referitoare la sprijinul uh, foarte important pentru uh, fermierii de, uh, care produc lactate. Vrem să ne asigurăm că va exista sprijin uh, și o rețea de, de, o rețea de sprijin pentru acești fermieri da, în situația în care prețurile și situația va evolua ca în ultimii ani. Ați indicat că va exista o discuție în Consiliu referitor la competențele instituțiilor în diferitele dosare și la alinierea la tratatul de la Lisabona. Aș fi interesată să știu cum s-a desfășurat discuția de prânz referitoare la acest subiect, pentru că ne-ar ajuta și pe noi să avem situația mai clară în fața ochilor. Am discutat și cu comisarul Borg, după discuția uh, cu um, cuștile pentru, um, pentru porci. Uh, dacă nu s-ar rezolva problema în, uh, în timp util, uh, unii agricultori ar avea un dezavantaj competitiv. Oricum, uh, vă urăm mult succes pentru că știm că sarcina ce vă așteaptă nu este ușoară. Grazie, onorevole e poi si prepara. Mulțumesc, doamna Akin și apoi Lebron și Jäger. Thank you, Chairman, and first of all, um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, bun venit, domnule Coveney Uh, după cum vedeți, există foarte multă bunăvoință față de, uh, de președinția dumneavoastră. Da, avem o oportunitate acum. Parlamentul, această comisie au petrecut câțiva ani discut, discutând aceste subiecte și dacă nu finalizăm acest lucru, s-ar putea ca cei din următoarea legislație să trebuiască să facă asta și nimeni nu vrea ca acest lucru să se întâmple. Deci trebuie să acționăm și să nu mai vorbim atât. Uh, de asemenea, mi-a plăcut răspunsul dumneavoastră referitor la codecizie. Noi nu ne uităm către Consiliu pentru, pentru a primi răspunsuri. Este codecizia, acționăm împreună și ne asumăm responsabilitatea pentru asta. Câteva aspecte. Ați spus că există 30 de puncte nerezolvate. Nu am să vă rog, nu am să vă întreb care sunt specific, ci am să vă întreb ce fel de structură sau sistem vreți să impuneți pentru a le rezolva. Apoi, în ceea ce privește uh, CFM, am auzit că există propuneri din partea lui Van Rompuy și a altora pentru uh, reduceri semnificative în finanțarea pentru dezvoltarea rurală. Cum vedeți evoluția în acest context? Apoi vorbiți despre o, o rigidizare în, uh, în domeniul dezvoltării rurale. Câtă multă flexibilitate ați vrea, pe de altă parte, să vedeți în acest domeniu? Un lucru asupra căruia Parlamentului a căzut de acord în amendamentele sale a fost următorul. Uh, statele membre au uh, uh, adoptat așa numita propunere franceză în care statele membre pot decide referitor la 30% din finanțarea pe care o au. Apoi, în ceea ce privește ecologizarea, Parlamentul a căzut de acord asupra unor amendamente uh, conform cărora uh, înverzirea ar putea fi uh, plătită ca procentaj din plățile totale. Deci diferiți agricultori ar primi plăți diferite pentru același nivel de ecologizare. M-ar interesa părerea noastră cu privire la asta. Mulțumesc, domnul, doamna Lebrun și apoi Elizabeth Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru și eu împărtășesc toate uh, urările de bine care v-au fost făcute și uh, salut sinceritatea dumneavoastră, chiar dacă deja ne obișnuisem cu asemenea sinceritate de la doamna McGuinness. În ceea ce privește codecizia, ei bine, codecizia nu e la fel pentru toți, chiar dacă suntem totuși pe drumul cel bun. Așa cum au spus și colegii mei, mizele noii politici agricole comune sunt clare și le-ați explicat și dumneavoastră, însă miza principală este, evident, securitatea alimentară, dar și concilierea. Concilierea mizelor economice și mizelor legate de mediul înconjurător vorbesc despre conciliere și nu despre opoziție, pentru că dacă nu reușim să găsim o cale de mijloc și pentru a nu mai opune uh, miza economică și cea de mediu, nu vom reuși să o scoatem la capăt. Însă subiectul cel mai arzător este cel al bugetului și cel al calendarului. Cum spunea și colega mea, Tocmai asta este întrebarea pe care vreau să vă adresez. Cum măsurați gradul de flexibilitate pentru dezvoltarea rurală? E adevărat că a apăra agricultura înseamnă a apăra ruralitatea. Iar eu îmi doresc ca exprimarea diversității, despre care vorbea Michel Dantin, trebuie să se traducă în la fața locului, pe teren. Asta se așteaptă de la noi cetăenii și agricultorii. Există conceptul de ruralitate a teritoriilor și este miza viitorului nostru al tuturor chiar și pentru cele mai mici exploatații agricole și a vrea să aud care este părerea dumneavoastră în această privință. Vă mulțumesc. Elizabeth, apoi... Mulțumesc. Mulțumesc, Elizabeth. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Mi-ați dat impresia că aveți obiective foarte clare și că le veți uh, urmări cu consecvență și cred că suntem chiar de acord cu obiectivele dumneavoastră. Stabilitate, dacă definim stabilitatea pe baza durabilității și uh, vedem și creșterea, Uh, cred că putem să ne atingem obiectivele. Dar eu mă refer mai ales la al doilea pilon. Și cred că puteți înțelege din interve- intervențiile noastre că ambele sunt importante. Primul pilon direct pentru agricultură și al doilea pilon pentru întreg uh, spațiul rural. Aș vrea să mă refer la un punct care este important pentru mine și care mm, mi se pare dificil în această dezbatere. După cum spunea și președintele nostru, atunci când presa ne critică atât de tare, cu siguranță propunerea noastră este bună. Nu este bine când suntem uh, criticați de o parte și lăudați de altă parte. Am fost de curând în uh, Germania, Uh, în fața unor agricultori și am, au fost foarte, bune primi, foarte bine primite uh, propunerile noastre. Uh, agricultorii sunt de acord cu aceste propuneri atâta timp cât uh, efortul administrativ suplimentar este minim. Eco, uh, rugămintea mea ar fi ca uh, înverzirea să nu se refere numai la uh, exploatații agricole care uh, sunt uh, care iau măsuri numai acum, ci și cele care uh, au practici uh, ecologice de mai mult timp. Așa am votat și acum avem și poziția dublei finanțări. În acest, prin acest concept se uh, dă o conotație negativă unui lucru care nu mi se pare că este negativ trebuie să fie uh, tratate în mod egal atât uh, uh, exploatațiile care fac agricultură biologică, cât și celelalte. Nu ar trebui să existe o dublă finanțare pentru niciuna dintre părți, ci ar trebui să existe un tratament egal. Și am să vă rog să preluați acest, uh, acest gând în uh, discuțiile dumneavoastră. Mulțumesc, Elizabeth. Trebuie să fim foarte mândri de ce am făcut Girling și apoi vicepreședintele Siekierski. Thank you, Chairman. I'd like to also welcome Mr. Coveney. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bun venit, domnule ministru. Nu mă voi referi la PAC. Nu știu dacă, dacă este o ușurare pentru dumneavoastră, dar s-a spus deja totul. Am să vorbesc despre altceva ce se întâmplă și cred că există pericolul să uităm aceste aspecte. Și anume, este vorba de o comunicare din partea DG Sanco de pe 29 ianuarie cu o propunere pentru interdicția pesticidelor neonicotinoide. Cei care am lucrat uh, Uh, în domeniul albinelor și apiculturii și sănătății albinelor, știm că pesticidele neonicotinoide au fost uh, subiectul multor uh, cercetări și că există întrebări care mai trebuie să-și găsească un răspuns. Nu asta este problema mea. Problema mea este dacă DG Sanco este, acționează în mod proporțional cu propunerea sa. Am să vă spun, ei propun o interdicție de la 1 iulie referitoare la trei neonicotinoizi. Este uh, vorba, de, se bazează pe un raport EFSA din 15 ianuarie care recunoaște că uh, sunt uh, că lipsesc date, recunoaște de asemenea că sănătatea albinelor este multifactorială, că există paraziți, uh, boli, monocultură și așa mai departe. Deci, uh, ca rezultat, ei propun o interdicție. Eu aș spune că nu este proporțional, mai ales pentru că uh, ei recunosc că majoritatea problemelor vin din uh, modul în care este utilizat acest uh, tip de uh, pesticid. Propunerea vine din partea uh, Comisiei ENVI, de asemenea, dar cei care sunt afectați uh, sunt reprezentanți în această uh, comisie. Acest interdicție se va face prin act de implementare. Parlamentul nu va avea niciun cuvânt de spus. Dumneavoastră și Consiliul puteți acționa în acest sens. Și am să vă rog, în primul rând, să ne spuneți care este viziunea dumneavoastră referitoare la asta și, în al doilea rând, cum credeți că se vor desfășura uh, discuțiile cu SCOFA și uh, ce va face Consiliul cu recomandările pe care le, vor, le va avea? Mulțumim, doamna Girling. Acum domnul Sikierski și apoi doamna Calniete. Există o analiză referitoare la ce cantități ar trebui să fie folosite dacă am uh, înlocui aceste pesticide. Acest studiu a fost uh, publicat de curând, dar se mai fac și alte studii. În ceea ce privește reforma, reforma referitoare la ecologizare, se amestecă în economie, în structura de producție. Este vorba și de venituri. Dacă intervenim în veniturile cuiv- la veniturile cuiva, trebuie să fim atenți și să oferim o oarecare compensație. Și la PAC trebuie să ne asigurăm să nu avem mai multe reduceri decât acum. dacă vrem să creștem plățile directe și pentru statele baltice, pentru că ele sunt foarte scăzute, atunci altundeva va trebui să se echilibreze acest lucru. Și trebuie să spun că lipsește aplicarea reforma va face ca mai mulți, uh, ca și mai puțini agricultori să, să fie sprijiniți față de acum. În ceea ce privește al doilea pilon, sunt afectate statele care au un venit mai mic și aici avem nevoie de o modernizare a agriculturii, dar cum ar trebui să finanțăm toate aceste lucruri? În ceea ce privește PAC, este vorba de regulamentul din decembrie. Dacă vrem să îmbunătățim calitatea și de faptul că vrem să îmbunătățim calitatea. Dar cred că avem unele experiențe aici și cu reforma pe care am făcut-o până acum. În ceea ce privește intervențiile, reforma și intervențiile. Intervențiile în agricultură au de-a face cu modul în care agricultorul produce. Și asta și când vorbim despre dimensiunea fermei și despre veniturile sale. Este un element foarte important. Iar apoi se pune și problema coerenței. Problema uh, politicii de coeziune, mai ales în, uh, în, în uh, zonele rurale. Trebuie să avem o abordare strategică aici. Pentru că este un subiect foarte important. Convergența internă este iarăși un subiect uh, foarte important. Trebuie să ne facem auziți uh, în lume. Europa trebuie să se facă auzită în lume. Este foarte important să fim prezenți. Și nu numai să facem uh, un prim pas, ci să nu uităm și dimensiunea globală. Mulțumesc, doamna Calniete. Oui, merci, monsieur le président. Um, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă alătur tuturor celor care au mari așteptări din partea președinției irlandeze dacă nu ajungem la un acord în privința cadrului financiar multianual și în privința reformei PAC, atunci acest acord va cădea pe umerii noului, noului Parlament. Vă doresc deci foarte mult succes. Uniunea Europeană este clădită pe niște principii fundamentale, printre care și piața comună și concurența echitabilă pe această piață. Când vorbesc cu agricultorii din uh, Letonia și celelalte două țări uh, baltice, întotdeauna mă întreabă unde e această concurență echitabilă pentru noi. Iată de ce pentru premierul nostru aceasta este uh, direcția pe care trebuie să ne angajăm și anume găsirea unei soluții echitabile pentru pilonul 1 și pentru pilonul 2. Pentru Letonia, ca și pentru Estonia și Lituania, avem, nevoie de, avem la fel de multă hotărâre. Înțeleg foarte bine că banii de care e nevoie pentru convergență vor proveni de la alte țări. Însă agricultorii acestor ări au beneficiat timp de zeci de ani de ajutor și au putut clădi o agricultură solidă pentru țările baltice. Doar odată cu prăbușirea URSS-ului s-au deschis uh, porțile către piața liberă, dar și către consecințele pieței libere. Cred, sper deci ca soluția să fie înțeleaptă și echitabilă și ne bazăm pe dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Renata. Ultimele două intervenții, domnii Ashford și Higgins. Ashford. President, thank you very much. Just as a point of... Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să temperez puțin așteptările acestei comisii în ceea ce privește procesul bugetar. E adevărat că președintele Consiliului, Van Rompuy, speră într-un acord uh, săptămâna viitoare, însă trebuie să subliniez că mai e foarte mult de muncă pentru un astfel de acord. Țin să reamintesc acestei comisii că chiar dacă Consiliul ar ajunge la un acord pe 7 februarie, în baza tratatului de la Lisabona, este nevoie de aprobarea Parlamentului pentru acest acord. Iar noi abia în plenara din martie am putea face acest lucru și ar fi nevoie și de un vot uh, în majoritate. Deci, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, avem așteptări mari. 570 de Uh, europarlamentar s-au declarat pentru o creștere cu 1,5 puncte procentuale. Iar uh, propunerile Van Rompuy vizează o creștere de 1,1%. Parlamentul a cerut și patru um, cereri esențiale care nu sunt acceptate de către Consiliu la ora actuală. Iată de ce aș vrea să vă temperez puțin și să vă spun că Parlamentul va putea respinge propunerea Van Rompuy în luna martie. Și avem, deci, o uh, fereastră de timp de doar trei luni pentru găsirea unui compromis. Și oricum un compromis nu înseamnă a ști exact care sunt cifrele din cadrul acestui CFM. Mulțumesc, Richard. Faci bine să ne readuci aminte asta. Doamna Hoffman. Danke. Domnul Dorfman, mă scuzați. Mulțumesc, domnule, ministru, domnule președinte, domnule ministru. Aș vrea să reiau de unde a uh, încheiat antevorbitorul meu la cadrul financiar multianual. Nu este vorba numai de bani, pentru că legat de bani sunt conținuturi. Dacă ne uităm la propuneri, nu este vorba de suma totală, ci de modul în care este construit bugetul pe rubrici care și ele țin de anumite conținuturi. Deci se poate întâmpla ca, odată cu deciziile pentru CFM, bune părți ale PAC sau ale reformei PAC să fie decise de către miniștri de finanțe și noi să nu putem decât să ne adaptăm. M-ar interesa cum, cre- cum credeți că se pot lega cele două aspecte. Apoi, în ceea ce privește conținutul politicii și reformei agricole comune, ați spus că trebuie să facem o reformă care să facă agricultura în următorii 10 ani să fie competitivă și orientată înspre viitor. Dacă vrem acest lucru, Trebuie să și putem să avem curaj. La ora actuală, aproximativ 80% din uh, cheltuieli uh, pentru PAC sunt uh, transfer, transfere, sunt transferuri, sunt pur și simplu ajutor la venit. 20% um, sunt folosiți pentru a face agricultura mai inovantă și așa mai departe mă dezamăgește faptul că nu avem mai mult curaj să ne îndepărtăm de acest procentaj și să uh, ne gândim cum putem face agricultura să fie mai orientată înspre viitor. Și asta într-un moment în care cred că ne aflăm la un moment de răscruce. Pentru prima dată în ultimele decenii, piața alimentelor nu mai este o piață de ofertă, ci devine o piață a cererii. Și asta este o modificare pă, foarte deci o modificare decisivă față de modul în care trebuia să facem politica până acum, pentru că exista o ofertă prea mare de alimente, o supraproducție. Uh, fac apel și la poziția dumneavoastră personală, ca ministru din țara dumneavoastră. Mai mulți antevorbitori au spus că și-ar dori ca la uh, aspectul ce ține de convergența internă să avem mai mult curaj, să fim mai deciși. Convergența internă ar trebui măcar să progreseze și ar trebui să salvăm ceea ce mai e de salvat. în țara mea și în țările în care se vorbește germană, există um, um, conceptul um, fermierului de lactate care stătea pe canapea. Uh, practic erau uh, țărani care aveau uh, cote de lapte pe care nu le foloseau ei înșiși, ci um, le subînchiriau, ca să spun așa. Și practic ei trăiau din, din asta. Și când mă uit la modul în care uh, propunem primele acum, uh, vom avea din nou uh, țărani care vor uh, primi aceste prime stând pe canapea. Um, și publicul va vedea asta, lucrurile vor fi criticate și vom uh, controla acest lucru numai dacă ne vom îndepărta cât se poate de repede de primele istorice și vom uh, uh, crea un model care să fie la fel de accesibil pentru toată lumea. Herbert, e, Mulțumesc, Herbert. Înainte de toate, Înainte să dau cuvântul domnului Higgins, ultimul intervenient, vreau să salut un grup de studenți din Irlanda care ni s-au alăturat în această dimineață, membrii ai Asociației Ian Fingal. Nu știu dacă am pronunțat corect sunt uh, apropiați de ministrul nostru Simon, așa că le mulțumesc pentru prezență și dau cuvântul ultimului intervenient. Thank you very much, Mr. President, and they are here courtesy of Mrs. Mulțumesc. Doamna McGuinness i-a adus, de fapt, aici. E vorba de tineri politicieni, politicienii viitorului. Uh, într-adevăr, domnul McCoveny a fost europarlamentar timp de trei ani și uh, mă bucur că a sosit astăzi printre noi să vorbească nu doar despre agricultură, dar și despre pescuit. Admir obiectivele ambițioase ale președinției irlandeze și sper din tot sufletul ca lucrurile să se întâmple chiar așa. Chiar așa. Însă aș avea trei observații. În primul rând, în ceea ce privește pilanul, pilonul 1 și 2, credeți că va exista flexibilitate între acestea două? a doua întrebare, în ceea ce privește cuplarea, aș dori să mă asigur că țările membre în care nu există uh, decuplare a prețurilor să nu beneficieze de avantaje nedrepte. Și apoi uh, Totuși, această chestiune a plăților decuplate este una importantă. Vă mulțumesc! Bun, am terminat această lungă sesiune de intervenții, dragă Simon. Am auzit multe puncte de vedere și acum ai cuvântul pentru a ne da un răspuns. Și încă o dată, în numele Comisiei pentru Agricultură, vreau să îți urez bun sosit, succes în munca ce te așteaptă. Avem multe responsabilități, ne vom implica împreună cu președinția irlandeză pentru a ne atinge obiectivele, așa că mult noroc și ție, dar și nouă. Închei această sesiune și îți dau cuvântul. The final word might be... Cred că am mai mult decât un ultim cuvânt, pentru că mi-ați pus multe întrebări. Nici n-aș vrea să vă răpesc prea mult timp, însă aș dori totuși să răspund cât mai bine cu putință acestor întrebări. Trebuie să spun că trebuie făcută o diferență între uh, Adică răspunsurile mele reprezintă un uh, punct de vedere personal, dar să nu uitați că și vorbesc ca uh, președinte al Consiliului de Ministri pe Agricultură, deci nu am o marjă de manevră foarte mare. E important să vă aduceți aminte acest lucru. Au fost făcute unele observații de către domnul Rubex și alții reprezentanța uh, reprezentanți ai statelor, țărilor baltice. Am uh, petrecut ceva timp în aceste țări, cu câteva luni în uh, urmă, la Vilnius, Riga și Tallinn, și am vrut într-adevăr să înțeleg agricultura care este practicată în aceste țări, pentru că știam că poate fi problematică și într-adevăr este. Noi, irlandezii, susținem, o susținem pentru că am dorit ca convergența externă pentru aceste țări să fie uh, mai bună. Se va discuta despre acest lucru în cadrul uh, CFM-ului, însă eu cred că poziția va fi îmbunătățită pentru țările baltice în ceea ce privește propunerea comisiei, însă nu vă pot oferi deocamdată niciun fel de cifre uh, știți că deocamdată uh, am, uh, ne mișcăm în direcția foarte bună și uh, mai toată lumea recunoaște acest lucru. Însă nu aș vrea să vă fac să vă puneți foarte mari speranțe și până la urmă săptămâna viitoare să nu ne ridicăm la înălțimea acestora. Dar încă o dată am o mare simpatie față de aceste probleme în ceea ce privește egalitatea de tratament, da, într-adevăr trebuie un echilibru între pilonul unu și doi. Se vor face alocări uh, între de la o țară la alta pentru pilonul doi și pilonul unu. Însă trebuie să vedeți ca un proces de susținere a PAC pentru o producție alimentară de calitate și durabilă, iar acest lucru se face printr-un echilibru între cei doi piloni. Pentru uh, țările care vor uh, înregistra o creștere, va trebui să existe un echilibru din partea țărilor care uh, scad aceste plăți deci, uh, uh, plățile vor proveni de la uh, țările care sunt un, se află peste medie. Asta a fost poziția de, de plecare a Comisiei, de fapt, pentru planul ei. Și cred că aceasta va fi situația pentru țările baltice, având în vedere că ele se află sub medie, mult sub medie însă uh, șefii de state și guverne vor lua decizia în această privință și Parlamentul este cel care va trebui să le aprobe în luna martie, dacă alege să facă acest lucru. Michel Dantin a făcut o declarație importantă în privința acestei nevoi de diversitate E vorba despre o politică comună pentru 27, în curând 28 de state membre. Și evident, între Cipru și Irlanda de Nord există diferențe foarte mari la nivelul practicilor agricole, uh, al industriei, a provocărilor. Uh, fie că e vorba de uh, cartofi, măsline sau păduri. Deci politica este comună, însă trebuie să avem mare grijă. Nu putem să permitem ca această uh, politică să devină atât de flexibilă încât fiecare țară să facă cum dorește. Trebuie să avem un, uh, un teren uh, echitabil din punct de vedere al concurenței. deci uh, norme comune pentru producția alimentară și în același timp respect pentru diversitate și o nevoie de flexibilitate. Parlamentul a făcut eforturi însemnate în această direcție, în, în uh, a echilibra situația și știu bine că nu este ușor. În ceea ce privește hamburgerii uh, cu conținut de carne de cal, aș dori să vă explic uh, situația. Cred că ar trebui clarificată. În niciun moment nimeni din Irlanda nu a arătat cu degetul Spania. Înțeleg că sunteți sensibili, dată fiind mai ales situația de uh, anul trecut cu uh, problema castraveților, Însă, într-adevăr, vina a fost atunci aruncată pe umerii Spaniei complet pe nedrept. Există un departament de securitate, de, securitate alimentară și care prelevă șantinioane de, eșantioane de uh, alimente din toate magazinele. Au făcut un eșantion de la un uh, hamburger ieftin, congelat, au testat uh, ADN-ul și au uh, și când au făcut publice rezultatele testului, aceste rezultate au fost complete și o parte dintre acestea arătau că ingredientele care proveneau din alte uh, țări membre aveau urme de ADN altul decât de vită. Evident, aceste urme de ADN puteau să se întâmple și de-a lungul transportului. Deci, practic, noi nu am arătat cu degetul, nu am dat vina pe nimeni. Însă, încă o dată, acest departament a dorit să facă publice rezultatele analizelor. În um, comunicatul de presă s-a menționat Spania, dar și alte țări europene. Uh, dar de fapt probleme cu hamburgeri care prezentau un uh, conținut de ADN ecvin însemnat proveneau din altă țară membră decât Spania. Până când nu vom avea uh, dovezi clare în privința uh, uh, vinovaților, nu vom uh, nu vom mai spune nimic, însă încă o dată, din punctul nostru de vedere, nu Spania stă la originea acestui problem și nici țările de jos, pentru că și țările de jos au fost menționate în comunicatul de presă inițial. Însă din uh, motive legate de transparență, aceste țări au trebuit numite în, uh, la anunțarea rezultatelor analizelor. Pentru că acum s-a aflat care este uh, sursa acelor produse cu ADN de cal și regret dacă Spania a fost pusă într-o poziție proastă. În ceea ce privește comentariul lui Mereids, mă bucur foarte mult că doamna McGuinness a spus că a spus ce a spus cu toții, în marea noastră majoritate suntem politicieni cu experiență. Tocmai asta înseamnă negocierea. Trebuie să aducem la capăt un întreg, uh, o întreagă perioadă de negocieri și discuții. În uh, etapa pregătitoare este vorba despre patru ani de discuții iar capacitățile noastre de negociere vor fi puse la încercare în următoarele cinci luni, noi, la nivelul președinției. Sper să reușim să conducem comună sigură corabia noastră. Pentru că dacă nu vom reuși să facem acest lucru, atunci uh, un efect de domino va face să apară mai multe probleme. Deci ar fi bine să reușim să soluționăm această chestiune până la sfârșitul mandatului Parlamentului. Într-adevăr, nu e vorba despre neuroștiință, dar totuși nici ușor nu este. Dacă ajungem la trialog, și sper să ajungem la trialog, va trebui să facem în 10 luni, ceea ce, în 10 săptămâni ce se face de obicei în 18 luni. Cred că și dumneavoastră aveți la fel de multă responsabilitate ca și mine ca amendamentele în privința securității alimentare să fie adoptate. Trebuie să producem alimente sigure și durabile, dar în același timp să încurajăm uh, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Să nu uităm că în Uniunea Europeană încă se practică importurile de alimente pentru hrana populației. Elizabeth a subliniat uh, chestiunea măsurilor tranzitorii Uh, cred că veți avea o prezentare din partea Comisiei tocmai pe această chestiune. Noi încă nu am văzut propunerea Comisiei, însă uh, Comisia va uh, propune o serie de măsuri tocmai pentru anul 2014, măsuri de tranziție. Iată de ce trebuie să ne concentrăm pe deciziile politice cheie tocmai pentru ca măsurile tranzitorii pentru 2014 să aibă timp să fie puse în practică. În ceea ce privește negocierile pe marginea uh, cadrului financiar uh, multianual, da, într-adevăr, e loc de îngrijorare. Noi dorim o, un buget pentru PAC solid pentru următoarea perioadă de programare. Însă știți la fel de bine că este vorba despre o despre mai mulți uh, șefi de state și guverne care încearcă să ajungă la un, uh, uh, un buget care să mulțumească pe toți. Recunosc și realitățile politice cu care se confruntă unele țări în ceea ce privește bugetele naționale. Și știu că acest lucru nu a ușura discuțiile împotriva CFM-ului. Trebuie să ne asigurăm că nu un grup de țări nu va ieși din aceste negocieri cu sentimentul că a fost discriminat. În ceea ce privește boxele pentru scroafe, boxele colective, da, s-a discutat acum câteva zile la Consiliu și este clar că acum uh, se va trece într-o fază de uh, executare în țările membre, acolo unde există probleme. Trebuie să fim uh, să fim în, în conformitate din acest punct de vedere în ceea ce privește interdicia producătorilor care nu au uh, pus în practică aceste metode, rămâne de văzut. În orice caz, intrăm acum în etapa de punere în aplicare. Trebuie să ne asigurăm că procesul va fi dus la capăt cât mai repede cu putință. În cele circa șase țări în care încă mai e de muncă pentru a ajunge la gradul de conformitate dorit, uh, se fac eforturi în acest sens. În ceea ce privește etichetarea electronică a animalelor, cred că dacă Parlamentul își va modifica poziția, atunci în timp cele două instituții vor trebui să se pună de acord. Deocamdată nu vă pot da niciun fel de răspuns foarte clar pentru că încă nu știu care este poziția Parlamentului în această chestiune. În ceea ce privește controversa uh, uh, privind etichetarea în funcție de țară uh, și um, problema legată de conținutul de carne de cal, deocamdată avem un uh, sistem pentru carnea de vită, uh, pui, miel. Evi însă s-ar părea că trebuie să, uh, să mai lucrăm în această privință, în privința uh, trasabilității țării de origine pentru produsele animale. S-a vorbit și despre așteptările de gestionare din partea statelor membre. Da, este important. Este important ca așteptările țăranilor și țărilor să fie uh, luate în uh, calcul cum se cuvine. E nevoie de susținere și în pilonul 1 și în pilonul 2 unii agricultori uh, nu ar uh, reuși să, să trăiască dacă nu ar fi politica agricolă comună. Am uh, încercat să întrunesc ședințe publice prin care să explicăm modul de luare a, de stabilire a politicilor în această privință și e posibil să scapi într-adevăr cu viață bine și nevătămat din aceste uh, întâlniri cu agricultorii. Însă nici nu trebuie, pe de altă parte, să le fie înaintate promisiuni care apoi nu pot fi îndeplinite. Trebuie să avem grijă. În ceea ce privește flexibilitatea între pilonul unu și doi. Uh, lucrăm actualmente la o opinie a Consiliului în această privire, privință în ceea ce privește zonele de echivalare, s-a tot discutat. Propunerea Comisiei este că dacă e vorba despre o fermă de agricultură biologică, automat te califici pentru plăți pentru înverzire. Există unii care ar dori uh, introducerea unor noi criterii în afară de acesta. Este vorba despre o dezbatere și sper că în curând vom ajunge la o concluzie în această privință. Vorbeați despre ajutor, ajutorarea exploatațiilor de creștere animalelor pentru lapte și anul 2015. Din punctul meu de vedere, agricultorii au uh, ținut de mult timp în, uh, de aceste cote la produsele lactate și trebuie să avem grijă totuși. În ceea ce privește problema legată de problema instituțională, atât uh, politica agricolă comună cât și, cât și cea de pescuit au fost uh, discutate, însă atât la Consiliu ca și aici în Parlament Uh, există o poziție clară în privința ce înseamnă uh, tratatul de la Lisabona pentru fiecare instituție în parte. Uh, Luna trecută aș fi dorit să aflu de la guverne și miniștri ce vor să se discute, iar noi trebuie să venim cu propuneri. Uh, Sper că vom putea evolua pe viitor pentru a permite evoluția politicii agricole comune și politica de pescuit comune. Nu e ușor, însă sper că discuțiile de luna trecută au reprezentat începutul unei uh, uh discuții pozitive. Marian uh, Harkin. Uh... Marian Harkin a vorbit despre faptul că acesta este un moment oportun pe care trebuie să-l exploatăm. Sunt de acord și eu. Sisteme pentru chestiuni care sunt uh, încă nerezolvate ne, uh, de 30 de ani. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de asta la nivelul Consiliului, o sarcină foarte importantă și pe asta mă axez și o să avem și discuții informale pentru a ne discuta de, pentru a ne pregăti de trialog. Dacă vrei să rezolvi ceva la timp, trebuie să te pregătești din timp și dacă apare ceva pe parcurs și te forțează să schimbi planul, asta este. Dacă așa stau lucrurile cu discuțiile privind cadrul financiar multianual, dacă nu se poate ajunge la o poziție în martie în Consiliu, trebuie să reevaluăm și să restructurăm lucrurile pentru ca uh, ce avem de făcut să terminăm la timp. Dacă nu se termină sub președinția noastră, asta este, dar cred că trebuie să pornim de la niște ipoteze dacă vrem să creăm o foaie de parcurs pentru finalizarea acestor uh, activități. Și asta am încercat să facem în contextul cadrului financiar multianual în uh, Consiliul din martie, în plenară dumneavoastră din martie nu putem spune cum se va vota, dar să presupunem că dacă da, există o foaie de parcurs care să ne ducă la o decizie finală la finele lui iunie. Dacă nu pornim de la niște ipoteze, ci doar uh, mergem treptat în funcție de ce se întâmplă concret, fiindcă se întâmplă și așa ceva, nu o să avem suficient timp și asta e mai mult ca sigur. Și asta am încercat să facem și noi, să începem cu poziția finală, adică să spunem am vrea în principiu un acord uh, politic sau chiar un acord politic politic practic până la finele lui iunie. Ce trebuie să facem, care e uh, foaia cu pașii care să ne ducă acolo. Asta este uh, poziția președinției irlandeze și așa vom face eforturi să finalizăm lucrurile. Ați întrebat despre ecologizarea flexibilă se consideră că dacă vrei să continui să ai diferențieri în ceea ce privește plățile pe hectar între agricultori într-o țară, fie regional, fie la nivel național, trebuie să ai aceleași stimulente pentru ecologizare. E mai ușor să-i spui fermierului 30% din plăți vor fi pentru ecologizare, decât să le spui 30% din plățile medii pe țară vor fi pentru ecologizare. Dar n-am hotărât asta încă, însă e în partea discuției referitoare renunțare la ecologizare, cum e și propunerea Franței privind uh, suplimentarea plăților pentru primele 50 de hectare sau ceva de genul acesta. Și asta e o discuție în derulare care încă nu s-a finalizat. Doamna Lebrun? care va fi flexibilitatea în ceea ce privește fondurile pentru dezvoltare rurală. Rămâne de văzut. Sper să vedem o flexibilitate mai mare aici decât s-a întâmplat în trecut mulți miniștri, multe guverne și presupun că și eurodeputații eh, au fost frustrați de eh, modul în care funcționează sistemul din pilonul 2 și cum a fost eh, foarte restrictiv pentru cheltuirea strategică a fondurilor. Și cred că noua abordare privind stabilirea priorităților pentru competitivitate, durabilitate, dezvoltare rurală echilibrată, astea sunt prioritățile și în interiorul lor există alte priorități și sperăm că acestea vor crește gradul de flexibilitate pentru guverne și pentru oameni politici în general, pentru a uh, exploata la maxim dezvoltarea rurală. Și chiar și în cazul măsurilor de ecologizare și a relațiilor dintre pilonul 1 și pilonul 2, trebuie să vedem care, e, care sunt posibilele mișcări flexibile, de exemplu culturile de proteine. E un subiect care știu că preocupă comisia dumneavoastră, alături de sprijinul pentru micii agricultori și așa mai departe. Elizabeth s-a referit la uh, agricultura biologică, uh, definiții, cred că am răspuns la asta deja. În ceea ce privește Într-adevăr, nu e rău să avem critici din ambele părți. Asta ne arată că avem o abordare echilibrată. Doamna Görling s-a referit la uh, nicotinoide și la răspunsul care probabil urmează să vină din partea Consiliului și a Comisiei. Scafca se întâlnește astăzi am primit deja niște informații cu privire la întâlnirea respectivă. Să încearcă echilibrul între acțiune pe bază empirică sau științifică și se susține nevoia respectării principiului precauției. Nu cred că toate aceste uh, poluanți uh, trebuie să fie interziși, dar cel puțin o parte dintre ei, cei puțin, de exemplu, cei care afectează albinele. Încercăm să ajungem la un uh, echilibru. Va avea loc și un vot. Probabil se va ajunge cu acel vot în Coreper. Am discutat luna trecută asta în Consiliu și Într-adevăr, uh, Comisia încearcă să ajungă la un echilibru. Pe de o parte, să se respecte acest principiu al precauției și, pe de altă parte, uh, nici să nu se elimine anumiți poluanți dacă nu există dovadă clară că sunt așa de dăunători. Trebuie să vedem care va fi rezultatul până la urmă. Ați mai pus și întrebarea aceea referitoare la statele baltice și la faptul că trebuie să um, uh, păstrăm lucrurile în context în următoarele discuții OMC. Mă bucur că Richard Ashford este aici pentru a ne reaminti de provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Aș fi putut să mă refer foarte mult astăzi la acest subiect, dar până la urmă accentul în Comisia pentru Agricultură uh, se pune pe aspecte ce țin de agricultură și pe care trebuie să le facem împreună. Dar sigur, sunt multe de făcut în ceea ce privește acest cadru financiar și pentru îmbunătățirea lui. Uh, sunt aspecte care țin de um, finanțe în detaliu, dar și de politica agricolă comună și să nu uităm acest lucru. Vă rog să aveți o atitudine cât mai proactivă și să uh, finalizați procesul de aprobare a acestui cadru financiar multianual în Parlament, sigur acceptabil politic pentru dumneavoastră, pentru a putea să uh, terminăm um, celelalte lucruri pe care ni le-am propus după acordul din martie și cred că mă apropiu de final aici. În ceea ce privește întrebarea lui Herbert Dorfman. Știu că există preocupări în ceea ce privește conversia internă și nevoia de sprijin pentru fermierii activ. Sunt și eu de aceeași părere că sunt probleme aici, dar nu cred că dacă trecem la uh, forfetare pentru toată lumea, se rezolvă această problemă, fiindcă nu se rezolvă. Nu se rezolvă. Uh, această chestiune se rezolvă dacă facem o legătură între plăți și um, fermieri activi, nu rata plăților. Și există multe voci care spun că prățile istorice au avut o legătură mai strânsă um, cu um, fermierii, cu agricultorii care sunt uh, activi și care au un randament mai ridicat această discuție legată de convergența internă este dificilă. Statele membre au poziții destul de stricte, cei care au trecut la plăți unice vor ca toată lumea să facă asta, țările care sunt departe de așa o idee doresc uh, o soluție de compromis. Uh, și exact ca și dumneavoastră, trebuie să avem și noi o discuție pe tema asta, să vedem cum mergem mai departe. Urez bun venit uh, tinerilor de la Finicheli, mulțumesc domnului Higgins pentru intervenție. Întrebarea lui Jim cu privire la flexibilitatea între pilonul 1 și 2. Am răspuns la asta. Va exista flexibilitate în ceea ce privește cuplarea. Există țări care au menținut plățile cuplate și care doresc uh, o oportunități și mai mari pentru astea. Țările care au decuplat uh, plățile vor să nu mai existe decuplare uh, nicăieri în Uniunea Europeană și trebuie să găsim o soluție de mijloc, un compromis echitabil pentru toți. Diana a întrebat despre regionalizare. Cred că este foarte important ca în concluziile noastre finale să spunem că țările au opțiunea de a aplica uh, opțiuni diferite în regiuni diferite și cred că Regatul Unit e un exemplu bun între țara Galilor, Irlanda și așa mai departe, unde există structuri diferite în regiuni diferite, toate în cadrul Regatului Unit. Trebuie să găsim o astfel de soluție pentru a reflecta situația complexă complexe ce există la nivelul țărilor. Îmi pare rău că m-am lungit, dar au fost multe întrebări, sper că am răspuns la toate și, sau cel puțin la majoritatea. Vă mulțumesc că ați fost sincer, că v-ați implicat în discuții și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru modul în care ați condus discuțiile astăzi. Comisia aceasta, în ceea ce privește pacul, a făcut o muncă impresionantă, cel puțin în ultimele luni, și sper să continuăm cu acest gen de cooperare și ambiție. Mulțumesc! Mulțumesc, Simon. Mulțumesc. Într-adevăr, putem spune că președinția irlandeză și-a început activitatea foarte interesant. Avem un punct 5, dragi colegi, un punct sensibil. Prezentarea realizată de comisie cu privire la măsurile provizorii pentru 2014 în contextul reformei PAC. Am vorbit cu reprezentanții comisiei, în special cu directorul general Plebe. Fără îndoială, această discuție va da naștere și la intervenții și nu avem foarte mult timp la dispoziție. Așa că vă propun să amânăm pentru următoarea întâlnire întâlnirea comisiei discuția. După cum știți, întâlnirea va avea loc pe 20-21 februarie, fiindcă vorbim de un subiect uh, unde trebuie să avem discuții cu întrebări și răspunsuri. Sunteți de acord? Dacă da, amânăm acest punct pentru următoarea întâlnire a comisiei noastre, 20-21 februarie. Vă mulțumesc tuturor, președinției irlandeze și uh, uh reuniunea de astăzi se încheie.